Man, please take your seat. Doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc. I welcome our chief election observation. Salut uh, echipa observatorilor electorale. Șeful a fost Iolainen, care întotdeauna este observator șef când este vorba de regate. Vreau să vă spun că m-am întâlnit cu regele și cu regina sâmbătă în Vestfalia. A primit premiul uh, păcii din Vestfalia. E vorba de regele Abdullah. Iar premiul i-a fost acordat uh, pentru implicarea în pacificarea uh, situației din Orientul Mijlociu. Acolo oficial este o luptă între uh, confesiunile religioase, dar în realitate a fost un război între Paris, Viena și Stockholm așa cum este acum un război între Riad, Teheran și Ankara. Nu s-au schimbat multe în lume. Deci e vorba de fapt de pacea din Vestfalia din anul 1648. Dar uh, Germania a pierdut în urma unui război hibrid de atunci, mai mult de jumătate din populația sa după 30 de ani nu mai avea decât uh, jumate din numărul de locuitori uh, în comparație cu începerea războiului. Deci, da, este acum o situație foarte serioasă dacă ne gândim la ce se întâmplă în Mosul, Alep. Dar vă mulțumesc foarte mult colegii Pocher-Belder, Matias și de Lunde au fost membrii delegației. E vorba de alegerile din 20 septembrie. Loialiștii promonarhiști au obținut majoritatea mandatelor și frații musulmani au uh, obținut doar 16 mandate. Dar au fost alese și 20 de femei. Eu poate ne poți uh, da câteva amănunte și Maria Gabriel uh, a făcut parte din conducerea delegației. Julian, ai cuvântul. Mulțumesc, Carmen. Mi-a făcut plăcere să constat că regele și soția sa au primit uh, premiul pentru pace, pentru că regele este cel care promovează procesul de reforme din Iordania, o țară care se află într-o regiune care este acum bântuită de conflicte și, iată, Iordania a rămas ca un fel de insulă de stabilitate și de pace. Iar aceste alegeri parlamentare din 20 septembrie au fost parte a unui proces de reforme care continuă și care este susținut de către Uniunea Europeană și de alte organizații internaționale. Și de aceea a fost corect ca Uniunea Europeană să trimită o delegație de observatori electorali și a fost o echipă minunată din partea Serviciului de uh, Acțiune Externă și din partea Parlamentului și uh, misiunea uh, a participat din prima zi a campaniei electorale până la uh, încheierea procesului electoral și vom avea și un raport final. a fost cel de-al 18-lea Parlament în Iordania și a fost însoțit de un proces legislativ. Încă la începutul anului uh, a fost elaborată o lege pentru uh, deputații din Iordania privind uh, competențele lor și, de asemenea, o lege privind activitatea partidelor politice. Inițial a fost un vot, vot personal pe personalități, dar de data aceasta s-a optat pentru liste electorale și dacă aveți și un uh, vot preferențial în calitate de cetățean al Iordaniei. Am avut o comisie electorală care a fost bine pregătită și bine, uh, care a administrat bine alegerile. Eu am vizitat cu câteva săptămâni înainte în uh, Gabon împreună cu Maria Gabriel. Ea a fost observator șef, eu de asemenea am participat în numele Parlamentului și am putut compara modul în care s-au derulat cele două campanii electorale între cele două țări. În Iordania lucrurile s-au derulat foarte bine, înregistrarea votanților și candidaților s-a făcut la timp și partea organizatorică s-a desfășurat foarte bine. Campania electorală a fost calmă, au fost uh, mici încălcări uh, ale prevederilor, uh, incidente minore, că nu s-au respectat diverse prevederi, dar uh, aceste incidente nu au fost relevante pentru finalul alegerilor. Campania electorală din Iordania uh, uh, sunt puțin diferite față de ceea ce cunoaștem noi. Există evenimente organizate în corturi în care candidații se înțeleg cu alegătorii și încearcă să-i determine să voteze pentru ei. De data aceasta, am avut un sistem de vot pasiv, fiecare cetățean din Iordania a avut dreptul de vot. Asta uh, a fost o diferență față de alegerile uh, precedente, unde exista un sistem activ în care trebuia să te deplasezi personal, să te registrezi. Dar acum um, numărul votanților a fost mai mare, ceea ce a fost relevant și pentru finalul uh, 36% din populație s-a implicat, dar 200 uh, de uh, mii au fost în plus față de 2013. Deci, din punctul ăsta de vedere, a fost o reușită, un succes, 200 de mii de uh, Uh, votanți în plus. Dar, oricum, 36% uh, dintre votanți demonstrează că există încă o fisură între administrație și votanți. Și mai ales tinerii uh, nu au participat la vot. Iar Iordania are o populație tânără. 70% din populație are sub 30 de ani și tinerii uh, nu prea s-au dus la vot pentru că sunt neîncrezători în capacitățile candidaților. Uh, nu um, au garanția că își vor desfășura activitatea de parlamentar și nu vor avea alte interese. Oricum, ce a fost pozitiv, nu a existat vreun boicot de partea vreunui partid, există 50 de partide. 39 uh, au uh, contestat rezultatul, dar 19 partide au susținut procesul. Totul s-a desfășurat însă în condiții pașnice iar uh, acel front islamic uh, nu a acționat prin uh, proteste care să boicoteze derularea alegerilor. Spunea domnule președinte, de la... că am avut o amplă participare a femeilor în campania electorală, pe liste electorale și, după cum știți, există și locuri rezervate pentru femei și pentru minorități, 15 pentru fiecare categorie și 5 femei au reușit chiar să depășească acest număr rezervat de 15 pentru că acum sunt 20 de femei în Parlament. Nu este foarte mult, dar mă rog, numărul se poate îmbunătăți dacă și tinerii vor fi pe viitor uh, atrași corespunzător uh, la această activitate. Alegerile au fost observate de către numeroase organizații, de către noi. Spuneam că a fost o echipă foarte bine pregătită, care a acționat foarte profesionist și 13.000 de observatori uh, naționali și a existat un sistem uh, de observatori bine structurat. Au existat și plângeri în legătură cu activitatea misiunilor de observare, unii s-au uh, adresat chiar instanțelor locale. Și noi am putut constata că uh, judecătorii au acționat imparțial. Aș spune că aceste alegeri din Iordania constituie un pas suplimentar pentru a deschide această țară uh, inclusiv uh, pentru procese de reformă. Am am observat și câteva lucruri specifice pe care le vom menționa, vom face recomandări. Mass media uh, nu a reflectat campania electorală au informat despre alegeri, dar uh, nu uh, s-au implicat foarte mult, am constatat că există uh, un fel de autocenzură, de teamă să nu greșească în vreun fel, nu au informat amplu despre diversele reuniuni. În zonele rurale, am constatat că există o suprareprezentare și zonele uh, urbane subreprezentate în ce privește distribuirea mandatelor în Parlament. Deci, în punctul uh, ăsta de vedere, Ehm, am constatat că Amanul și alte mari orașe ehm, dețin mai puțin parlamentari care să îi reprezinte în comparație cu zonele rurale și a existat o procedură restrictivă de înregistrare, mm, s-au plătit aceste înregistrări și uh, Uh, a existat o distribuire între reprezentanții tribali, oamenii de afaceri, uh, alte uh, tipuri de mandate. Poate și de aceea a existat această rezervă a tinerilor de a se implica în alegeri. O serie întreagă de alte lucruri vor fi reflectate în raportul nostru final, pe care îl vom distribui în săptămânile următoare pentru informarea colegilor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să vă felicit și să vă mulțumesc, mai ales uh, întreaga echipă, să-i mulțumesc pentru felul în care au uh, cooperat și vreau să mulțumesc și pentru ospitalitate, pentru felul în care am fost primiți acolo. Mulțumesc și colegilor uh, din Parlament, pentru că datorită lor am putut să ducem la bun sfârșit misiunea. Vreau să încep prin punctele pozitive, pentru că trebuie să spun că am avut pe total, în primul rând, o experiență pozitivă, un proces în general transparent și inclusiv al alegerilor. Trebuie să ne gândim la mm, momentele cheie, la campania electorală, dar și la momentul alegerii. Nu au fost decât evenimente izolate și minore. Trebuie să nu uităm însă că doi factori sunt foarte importanți aici, pe de o parte în contextul unei reforme politice ambițioase și pe de altă parte în contextul unei uh, instabilități regionale și amenințări uh, din punct de vedere al securității. Trebuie să ne uităm așadar de, în aceste două chei. Okay. În primul rând, aș vrea să spun că această misiune se bazează, în primul rând, pe activitatea misiunii pe care a trimis-o Uniunea Europeană în 2013 în Iordania. Au fost urmate recomandările, trebuie spus întotdeauna, în primul rând, acest lucru, pentru că nu este cazul întotdeauna în toate țările unde mergem. Sunt și primele alegeri care se bazează pe noua legea electorală care încearcă crearea unui sistem multipartit politic uh, ceea ce înseamnă că, deși avem încă un sistem limitat multipartit aici, votul este în continuare determinat de apartenența tribală, etnică sau religioasă. Deci aici avem prima provocare. Foarte puține partide politice au venit cu programe și platforme politice adevărate. Acesta este un, una dintre provocări pe care am uh, identificat-o și în noua adunare. Apoi, uh, o nouă decupare a circumscripțiilor electorale este o nouă provocare pentru că ea pune probleme în ceea ce privește egalitatea voturilor în zonele subreprezentate urbane uh, sau uh, care sunt supra, subreprezentate, îmi cer scuze, și cele urbane care sunt uh, suprareprezentate. Trebuie să înțelegem că de data aceasta, de exemplu, ne-am uh, aflat în fața unei comisii electorale foarte bine formate, organizate și, în general, transparente, uh, au rămas două provocări de rezolvat. Ea nu a publicat deciziile sale pe candidaturile validate sau nu și se constată de asemenea și absența unei uh, recurs uh, în a doua instanță în cazul în care este respinsă o candidatură. Sistemul informatic da, a fost de asemenea remarcabil și semnalul pe total este unul pozitiv. Aș vrea să atrag atenția însă și asupra mass mediei. Nu s-a constatat o împiedicare a libertății presei, ci mai degrabă o autocenzură care a permis să nu se dezvolte o dezbatere la care, de fapt, mass media pot de obicei să contribuie și astfel alegătorii să poată să aleagă pe baza acestor informații din presă. Aș vrea să mai insist asupra două categorii foarte importante din această societate, femeile și tinerii. Pentru femei uh, mai sunt multe de făcut, pentru că în ciuda numărului foarte mare de persoane care au uh, participat, mai sunt multe de făcut, inclusiv uh, prin intermediul cotelor și la candidați uh, și trebuie de asemenea să mai transmitem un mesaj foarte clar aici. În ceea ce privește tinerii, mai sunt multe de făcut și aici pentru ca tinerii să poată să fie mobilizați, pentru ca să poată să aibă o motivație. Um, pe de o parte, trebuie să recunoaștem că în momentul în care am fost uh, la birourile de vot am putut constata că foarte puțin uh, alegători erau tineri, ceea ce este foarte impresionant, dar uh, chiar și asistenții noștri locali nu vroiau să voteze. E vorba de tineri care sunt totuși uh, foarte cunoscători în ceea ce privește evoluțiile din țara lor și sunt, au un spirit critic foarte dezvoltat. Pentru mine acestea au fost punctele 5-6 pe care vreau să le subliniez și în concluzie vreau să mai insist asupra faptului că noi, Uniunea Europeană, avem tot interesul să continuăm să susținem din punct de vedere tehnic și politic reformele din Iordania în cadrul ciclului electoral și dincolo de acesta constatăm o voință politică adevărată de a face această tranziție democratică. S-au pus deja anumite jaloane foarte importante, chiar datorită alegerilor de care vorbim și eu cred de aceea că în cooperare și în practică lucrurile o să poată avansa și aceasta într-un sens foarte pozitiv. Vă mulțumesc. Domnul Preda, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc colegilor pentru prezentarea pe care tocmai au făcut-o. Am două întrebări, dacă îmi permiteți. Prima se referă la participarea femeilor. Îmi amintesc că în alegerile anterioare, când am fost observator din partea Parlamentului, femeile erau invitate să voteze în secții de vot separate. Și mi-amintesc și că aveam o participare foarte bună a femeilor vreau să întreb dacă participarea femeilor a fost uh, din nou uh, mai ridicată decât uh, cea a bărbaților în anumite zone. În ceea ce privește presa, vreau să știu în legătură cu campania electorală dacă au existat totuși o serie de informații care au fost transmise despre alegeri într-o manieră neutră. Uh, îmi amintesc de fapt că ultima dată când am organizat conferința de presă, l-aveam pe David Martin ca observator șef și cu mine ca șeful delegației parlamentare și am fost foarte surprinși pentru că jurnaliștii care au venit la conferința de presă nu au pus nicio întrebare. Este singura conferință de presă la care am asistat vreodată în care nu a fost nicio întrebare din partea jurnaliștilor. Deci chiar uh, am fost doar într-o formă, într-un fel de prezentare uh, unisens fără jurnaliști, fără participarea lor. Jurnaliștii, de fapt, nu trebuie doar să registreze declarațiile noastre, ci să reacționeze și să facă comentarii. Vreau să vă întreb dacă de data asta la uh, conferința de presă ați avut vreo întrebare din partea unui jurnalist. Și în același uh, sens vreau să întreb dacă publicul e informat, nu de către partid, ci dacă se știe că vor avea loc alegeri la data cu tare, cum se procedează, care sunt candidații. Mulțumesc. Vielen Dank, das ist immer noch besser gewesen als beim oricum, a fost mai bine, cred, decât l-am vizita FET la, în Mexic acum câțiva ani, unde jurnaliștii n-au pus din nou nicio întrebare. Când am fost în Mexic și când am vrut să facem o conferință de presă, au venit câțiva oameni care puneau întrebări, așa zis, pe care îi văzusem însă printre funcționarii Parlamentului. Deci veniseră să pună întrebările dictate, practic. Nu trebuiau invitați, de fapt, jurnaliști, erau puși ca să pună întrebări. A fost, într-adevăr, pentru mine a fost highlight-ul carierei mele de PR. A fost foarte interesant în contextul uh, Mexic. Bun, dorește altcineva să mai ia cuvântul? Nu este cazul. Știți că în Mexic partidul la guvernare se cheamă Revoluția Instituțională Permanentă. Bun, atât de zis. Atunci facem o pauză acum. De fapt, nu. Eu, te rog. Da, mulțumesc, domnule Preda, stimate coleg. La deschiderea misiunii de observare electorală a fost exact așa cum ați spus dumneavoastră. Nicio întrebare. Nu am primit din partea jurnaliștilor zero. După alegere, după alegeri, la conferința de presă au fost mai mult uh, din partea presei internaționale, cred, care au pus întrebări decât cei din presa națională și tot nici aceia n-au fost prea mulți. Deci, da, există o autocenzură, după cum ați spus, uh, a mass mediei și libertatea presei e un termen mai uh, flu, mai vag și restrictiv în același timp. Oricum, da, femeile votează în continuare în cabine de vot separate de bărbați, însă dintre 1,5 milioane de cetățeni care au uh, mers la vot, 48% au fost femei și 52% au fost bărbați. Deci totuși femeile au mers la vot și au votat, e adevărat, în secții sau cabine separate de vot, Însă, misiunea Comisia Independentă Electorală de Observare Electorală a făcut foarte multe pentru a informa oamenii, însă mass media chiar ar fi putut să raporteze mai mult despre campania electorală. Am constatat acest deficit deja. Sunt de acord cu Maria Gabriel că Uniunea Europeană uh, trebuie să acompanieze mai departe programul și, pro, și perioada de reformă în Iordania, pentru că acesta este un factor de stabilitate și de pace în regiune. Eu am trimis prin Twitter, de exemplu, un tweet. Iordania are de 10 ori mai mulți refugiați pe cap de locuitor decât Germania și de 100 de ori mai puțină isterie pe subiectul acesta. De aceea, de fapt, regele a primit și Premiul pentru Pace, fiind una din țările care au primit cei mai mulți refugiați în țara lor. O mare parte din bugetul național pentru um, acest subiect uh, a fost alocat direct și totuși în campania electorală nu a fost un subiect. Deci putem eventual să luăm un model la această țară, să o luăm ca model. Mulțumesc! Dragi colegi, o să începem imediat reuniunea cu Deve și Domnul McEvan o să vină să, gestion, să gestioneze